lista de nume într-un document, deci nu voi mai citi eu acum numele propunerile acestea de schimbări. Autoritățile judiciare italiene, pe de altă parte, au cerut ca imunitatea parlamentară a domnului Alberto Fiori să fie ridicată în legătură cu un caz judiciar în Italia, Conform articolului 6.2 din regulamentul de procedură, această problemă a fost transmisă Comisiei pentru Afaceri Juridice. Comisia Juridică, de asemenea, mi-a cerut să fac o corecție în ce privește un document aflat în a doua lectură, și uh, aceasta se poate găsi în uh, procesele verbale ale ultimei noastre sesiuni. Procesele verbale, conform articolului 2.16 din regul, regulamentul de procedură, vor fi considerate dacă un grup sau cel puțin 40 de membri nu depun o moțiune uh, prin care să ceară aprobarea acestuia prin vot, atunci vor fi considerate aprobate în mod tacit. Acesta e